cu privire la situația din Sudanul de Sud. Yes, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Și îmi cer scuze dacă uneori eh, vorbesc așa din inimă. Dar eh, totdeauna mi se întâmplă la sfârșitul dezbaterii, nu la început. Acum eh, vreau să-mi regăsesc um, tonul calm și să vă explic ce se întâmplă în Sudanul de Sud și uh, e foarte bine că s-a organizat această dezbatere. Trebuie să ne concentrăm în continuare pe această țară unde Speranțele noastre au, au fost năruite. Este o țară bogată, cu multe resurse naturale, dar din nefericire situația umanitară este cumplită. Avem 30.000 de oameni care riscă să moară din cauza foamei și alte mii care riscă și ei să sufere de foame, așa cum ne arată cifrele ONU. Mii de oameni au fost strămutați, avem uh, alte mii de refugiați. Este una dintre cele mai mari crize de refugiați din lume. Nu trebuie să uităm că nu suntem singura regiune care se confruntă cu o criză a refugiaților. Civili nevinovați suferă de pe urma abuzurilor. Cel puțin 80 de civili au fost omorâți în ultimele trei săptămâni și mai multe uh, sute au uh, um, fost uciși în uh, statul um, Unity. Din păcate, forțele ONU nu au acces la această regiune. Violența împotriva femeilor și a copiilor a ajuns la un nivel uh, de neacceptat. Toate părțile din Sudanul de Sud și-au luat angajamentul de a-și proteja cetățenii și de a pune capăt uh, încălcărilor drepturilor omului. Oamenii din Sudanul de Sud nu mai pot să aștepte. Dreptatea și reconcilierea trebuie să stea în centrul eforturilor ca să se ajungă la o pace sustenabilă. Este motivul pentru care salutăm decizia Uniunii Africane de a publica deciziile Comisiei de Anchetă și să continue cu stabilirea unei curți de arbitraj a, va fi o oportunitate unică pentru pace. Nu putem să ratăm această oportunitate. Sudanul de Sud poate să aibă astfel un guvern transparent care să dea seamă în fața cetățenilor și să se ocupe de cetățeni în primul rând. Și dacă acordul uh, de pace va fi pus în aplicare, în sfârșit se va pune capăt luptelor interne. Decizia guvernului de a Um, avea un stat federal uh, este împotriva spiritului acordului, la fel și cu schimbarea acordurilor de securitate. Ciocnirile violente din ultimele săptămâni și toate um, măsurile luate împotriva societății civile sunt tendințe îngrijorătoare. Noi așteptăm ca părțile să iasă din situația de blocaj din ultimele uh, luni să fim optimiști, însă rezultatul pozitiv al unui uh, dialog încă nu este întrezărit. Numai dacă avem un dialog uh, pe picior de egalitate vom pune capăt suferințelor oamenilor din Sudanul de Sud. Cei din ambele tabere care incită la violență trebuie să înțeleagă că există uh, consecințe pentru cauzele lor. Trebuie să instalăm o încetare a focului în urgență și toate obstacolele în calea um, intervenției umanitare trebuie să fie înlăturate. În momentul în care există un stat, există și răspundere. Acum începe munca grea. Sudanul de Sud nu poate să-și permită ca acest acord să aibă aceeași soartă precum celelalte acorduri de încetare a focului. Prin urmare, trebuie să fim uh, uh, solidari pe plan internațional și să exercităm presiuni constante. În acordul uh, pe care l-a mediat Uniunea Africană uh, cu aportul constructiv al Sudanului, Ugandei, al Etiopiei și al Keniei, există toate condițiile pentru a se ajunge la pace și am fost de acord împreună cu președintele um, Zuma și cu președintele Etiopiei să colaborăm în cadrul fazei de implementare. Coeziunea regională este indispensabilă pentru a garanta succesul dialogului și um, acest acord a fost uh, inclus și în programul de lucru pe 2015-2020 a organizației regionale din Cornul Africii. Avem nevoie și de un organism de monitorizare în care să participe reprezentanții ai societății civile din Sudanul de Sud și reprezentanții ai comunității internaționale. Și este o veste foarte bună că s-a creat un organism de monitorizare cu o componență mixtă. Uniunea Europeană va continua să sprijine Sudanul de Sud și poporul din Sudanul de Sud în timpul procesului de tranziție. De la izbucnirea conflictului din decembrie 2013 și până în prezent, am făcut tot ce am putut pentru a iniția dialogul și pentru a pune capăt luptelor și pentru a oferi ajutor umanitar. În 2014, Sprijinul uh, Comisiei Europene a fost de mai mult de um, 160 um, de milioane de euro și în, acum vom ajunge la o sumă mai mare de 190 de milioane de euro. Suntem unul dintre principalii donatori în Sudanul de Sud. Am finanțat practic mai mult de 41% din toate ajutoarele umanitare care au fost acordate Sudanului de Sud și 3,1 milioane de persoane vulnerabile au putut să beneficieze de ajutor datorită finanțării noastre. Însă știm foarte bine că ajutorul umanitar nu este uh, uh, un înlocuitor pentru o adevărată dezvoltare a țării. Chiar dacă noi contribuim la programul de ajutor umanitar, vrem să uh, contribuim și la punerea în aplicare a acestui program cu cinci piloni. Vom finanța din Fondul European de Dezvoltare, mai ales din pilonul Guvernanță și Securitate. De asemenea, uh, vom acorda finanțare din Instrumentul de Stabilitate pentru Pace și din Facilitatea pentru um, Uniunea Africană. Suntem gata să uh, punem osul la treabă, însă avem nevoie și de colaborare din partea actorilor de pe teren, pentru că vrem să contribuim la um, um, consolidarea capacității instituționale, la o guvernanță transparentă și responsabilă și la o bună gestionare a resurselor din Sudanul de Sud. Aceste resurse trebuie să fie exploatate în beneficiul tuturor cetățenilor din Sudanul de Sud. Sudanul de Sud Trebuie de asemenea să uh, semneze un acord cu Uniunea Europeană, dar acum cel mai important este ca toți actorii să uh, își respecte angajamentele și să pună în aplicare acest acord. Am discutat acest lucru și cu actorii regionali săptămâna trecută. Toată lumea acum trebuie să muncească pentru a permite punerea în aplicare a acestor decizii. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă mulțumesc pentru această dezbatere care este de ajutor în munca noastră comună. Mulțumesc, doamne înalt reprezentant, spune doamna președinte. Acum începem discuția și primul vorbitor este uh, domnul Venta. Conflict Sudanie Południowym. Mulțumesc. Conflictul din Sudanul de Sud și procesul de pace de acolo reprezintă probleme foarte importante pentru grupul meu. Acordul de pace din august a pus capăt uh, celor 20 de luni de conflict, dar n-a fost un uh, remediu pentru toate problemele din uh, acea țară. Este o criză profundă, umanitară. Este, însă acordul de pace este un prim pas în direcția cea bună către stabilitate și pace și ar trebui să salutăm ideea liderilor de a crea un tribunal hibrid care să îi tragă la răspundere pe cei ce se fac vinovați de abuz și violență. E important în contextul recentelor informații care circulă. Faptul că femeile și copiii sunt uh, oferiți drept uh, recompensă pentru soldați și pentru miliție. Guvernul din Sudanul de Sud ar trebui să facă toți pașii necesari pentru a combate acest fenomen și va atrag atenția asupra situației foarte grave din punct de vedere umanitar. Cam două milioane de oameni ar, au trebuit să-și părăsească casa, nu au acces la apă potabilă, nu au acces la îngrijiri medicale, iar uh, bolile iau amploare. Doar dacă vom întreprinde acțiuni rapid, vom putea să preîntâmpinăm uh, foametea care bate la ușă și ar trebui să ajutăm această țară. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aroa al diputado. Acum dau cuvântul domnului Guerrero Salom. Un minut și jumătate. Muchas gracias, señor presidente. A causa de la crisis... Mulțumesc, domnule președinte. În lumina crizei refugiaților uh, din Europa, trebuie să ne dăm seama că a venit vremea să ne gândim la Siria și la Irak, după cum spunea în alta reprezentantă. Dar haideți să nu uităm că există două crize echivalente în Africa, în Republica Centrafricană și în Sudanul de Sud. Aceasta este o țară care de 30 de ani este în război, care există de doar 4 ani și care astăzi are cam 2 milioane de refugiați. E vorba de uh, crize umanitare provocate de război, de provocate de om. Din toate aceste motive, acțiunea noastră principală trebuie să fie să punem capăt acestui război din Sudanul de Sud. Trebuie ca Uniunea Europeană să col colaboreze cu Uniunea Africană, cu comunitățile regionale, cu comunitatea internațională și să facă totul pentru a stabiliza acest acord de pace din luna august. Și apoi să oferim și finanțarea necesară pentru a răspunde la consecințele acestei crize jumătate din ce a avut ONU pentru a face față acestei situații. Doar jumătate a, din sumă a fost mobilizată de principalii donatori. Și apoi va trebui să se ia în serios criza alimentară. Clasamentul ONU uh, arată că s-a ajuns la nivelul 3 deci nivel de catastrofă umanitară. Deci trebuie să lucrăm pentru pace, să mărim finanțarea, să răspundem crizei alimentare și să permitem accesul convoielor umanitare în zonă. Mulțumesc. În numele grupului ECR, domnul Tanok, un minut. Domnule președinte, din 2011, Sudanul de Sud uh, a tot fost pe prima pagina ziarelor din motive greșite. Eu eram partizanul divizării Sudanului în două state, însă nu pot decât să condamn conflictele interne din Sudanul de Sud de când s-a proclamat independența statului. Situația nu a făcut decât să se înrăutățească pe teren. Este e, Uh, păcat că, deși au existat atât de multe declarații de încetare a focului, ele nu au durat foarte mult. Am anunțat um, ieri că s-a anunțat ieri că în sfârșit se va pune în aplicare acordul la care s-a ajuns în august și sperăm că așa se va întâmpla. Noi trebuie să fim prudenți, dar optimiști. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să sprijine munca organismului uh, regional care mediază negocierile în numele Uniunii Africane. Și trebuie ca uh, abuzurile împotriva civililor din decembrie 2014 să facă obiectul unei anchete, așa cum cere și grupul meu politic din păcate, nu mai putem să ne bucurăm de um, persoana carismatică um, care ne-a permis să ajungem la o situație mai calmă în regiune. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Iezec. Două minute. Thank you. Well, there are not many places. Mulțumesc. Nu sunt multe locuri în lume unde situația să fie de fapt mai rea decât în Sudanul de Sud. Oamenii suferă atât de tare. Salut acordul în ceea ce privește terminarea conflictului semnat în august 2015. Este un acord ambițios care vrea să uh, ducă la un armisticiu total, să pună capăt impunității și să gestioneze mai bine veniturile din uh, resurse naturale din țiței. Sună bine în teorie, dar noi știm că angajamentul față de acest acord al părților uh, conflictuale este cât se poate de slab, iar luptele continuă. Liderii politici din Sudanul de Sud clar nu au uh, niciun fel de sentiment față de populație, uh, dar sunt mai sensibili la conturile bancare din străinătate. Și cred că un uh, acord durabil de încetarea focului va fi obținut doar dacă venim cu sancțiuni bine țintite față de liderii politici care nu respectă acest acord. Uniunea Europeană ar trebui să aibă în vedere impunerea și unui embargo pentru arme. Câteva aspecte pozitive. Mă bucură faptul că Uniunea Africană a prezentat astăzi raportul în ceea ce privește uh, Comisia de Anchetă pentru Sudanul de Sud, iar întrebarea mea către dumneavoastră, doamnă vicepreședinte și înaltă reprezentantă, este următoarea. Care este strategia Uniunii Europene pentru a se asigura că părțile conflictuale din Sudanul de Sud își vor respecta angajamentul nu doar față de armistițiu, ci și față de celelalte prevederi cu privire la impunitate și gestionarea petrolului. Ați menționat deja rolul societății civile. Uniunea Europeană are în vedere cooperarea cu organizații locale în așa fel încât să monitorizeze implementarea acordului? Și apoi, dacă da, cu ce strategie? Mulțumesc! Eh, On behalf eh, GUE. Mulțumesc. În numele grupului GUE NGL are cuvântul domnul Javier Coso Permui. Un minut. președinte, señora Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Mogherini. Vorbim de peste 50.000 de morți, 2 milioane de refugiați și nu e o catastrofă naturală. Nu trebuie să uităm că această secesiune a fost într-un fel încurajată de SUA și de Israel. E amuzant să vedem uh, în ce măsură uh, oamenii sunt creativi în unele cazuri. Sigur că există rezerve de petrol, sigur că se dorește ca China să nu aibă acces la ele și atrocitățile comise au uh, obligat ONU să impună un embargo pe care de altfel SUA îl respectă și Israelul nu îl respectă. Credeți că Uniunea Europeană trebuie să se implice pentru că acest embargo, embargo uh, privind armele să fie aplicat, ca mercenarii să nu mai poată să ajungă pe teren? Ar fi nevoie și de un dialog regional, după cum s-a spus adineori, și ar trebui ca um, resursele energetice să nu fie complet uh, uh, deturnate de la populație. Mulțumesc! Domnul Sebastia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă înalt reprezentant, pentru prezența dumneavoastră aici, în Parlamentul European. Noi uh, suntem uh, recunoscători pentru faptul că de fiecare dată veniți să luați cuvântul în fața noastră uh, ca să ne dați um, cele mai proaspete știri din aceste regiuni aflate în conflict. Știm foarte bine cât de mulți oameni au murit în Sudanul de Sud, știm cât de gravă este situația femeilor și a copiilor și Parlamentul European a condamnat atrocitățile um, din această regiune, faptul că femeile sunt violate, au devenit o adevărată armă de război și așa se întâmplă și cu copiii. Nu mai putem să fim complici unei asemenea um, situații. Ar trebui ca un embargo să fie um, pronunțat și ca Europa să nu mai accepte livrări de arme în regiune. Trebuie să luăm apărarea oamenilor din această regiune, uh, astfel încât uh, acordul de pace să fie pus în aplicare și să existe o curte um, internațională, un tribunal internațional care să uh, judece um, toate violențele. Doamna înalt reprezentant trebuie să-și ia mai multe um, angajamente și să știți că noi vă sprijinim. Mulțumesc în numele grupului EFDD. What's happened? Ce se întâmplă? Micro, please. Okay. Italian translation. No, Italian translation. Manca la traduzione. Ah, Tehnica Palons. Solo per ricordare... Vreau doar să spun că de 5 minute nu mai avem interpretare în limba italiană. Deci e cam greu să înțelegem celelalte limbi. Okay. Uh, Domnul James Carver, în numele grupului EFDD. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Să ținem cont că vrem să trecem către o politică de afaceri externe comună. Mă întreb, înalta reprezentantă are încredere în Sudanul de Sud și leadership de acolo, leadership eh, adică la nivel guvernamental și la nivelul opoziției, sunt aceiași lideri care s-au făcut vinovați uh, de doborârea elicopterelor ONU în urmă cu câțiva ani. Au fost atacuri în 2013 asupra unui convoi ONU și apoi uh, în continuare sunt uh, probleme la fața locului și sunt uh, dovezi că armata din Sudanul de Sud merge mână în mână cu atrocitățile. Ce se întâmplă cu sprijinul militar de care se bucură președintele, după cum arată zvonurile? Și sunt, uh, date fiind ultimele evoluții, ce părere aveți despre uh, situația din cornul Africii? Uh, considerați că uh, Uh, operațiunile de la fața locului sunt uh, susținute de către Uniunea Europeană sau cumva ajungem la o dedublare a efortului? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele grupului ENF are cuvântul domnului uh, Ferron. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamna înalt reprezentant. Sudanul este una din națiunile cele mai bogate din lume și una din ultimele națiuni creștine din Africa. După 4 milioane, de, 4 milioane de refugiați și 2 uh, milioane de morți, poate că Sudanul uh, își trăiește ultimele clipe de viață. Cred că acordul e binevenit, dar contez pe dumneavoastră să faceți din această țară un stat viabil. Trebuie să ne păstrăm vigilența, pentru că acest acord înseamnă două lucruri. În primul rând, nu trebuie să uităm barbaria de la Khartoum, barbaria istorică, care încă face victime pentru că uh, are implicații militare. În al doilea rând, Sudanul de Sud este lăsat pradă modelismului economic pentru că are uh, foarte multe bogății subterane și trebuie să facem în așa fel încât ingerințele externe, politice sau economice, nu uh, rămână o ultimă lovitură pentru Sudan. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Maria Gabriel. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Da, ce s-a întâmplat în ultima lună ne demonstrează că mobilizarea comunității internaționale și vigilența sa constantă pot să aducă progrese în Sudanul de Sud și pentru procesul de pace. Angajamentul uh, real a celor două părți este uh, indispensabil și de asemenea <clears throat> trebuie să se respecte termenii acordului semnat luni sub egida Uniunii Africane. Trebuie să ne abținem de la luarea de măsuri contradictorii. Apoi vreau să vorbesc despre rolul partenerilor regionali uh, și a comunității internaționale. E foarte important ca Uniunea Africană să continue punerea în aplicare a acordului și, de asemenea, trebuie să facă față crizei umanitare. Comunitatea internațională și ea trebuie să uh, continue să ajute persoanele strămutate și cele care uh, suferă din cauza foametei. Situația copiilor trebuie să rămână o prioritate și astăzi și mâine. Lupta împotriva impunității este al treilea element hotărător pentru a permite construirea Sudanului de Sud și inclusiv demobilizarea forțelor armate și crearea unei armate unice. Toți cei care s-au făcut vinovați de uh, grave încălcări a drepturilor omului nu mai pot să fie reintegrați în armată sau să ajungă la guvernare, mai ales dacă era vorba despre uh, um, Um, infracțiuni de natură sexuală. În plus, trebuie să cerem guvernului din Sudanul de Sud să ratifice acordul de la Cotonou, care va reprezenta o, un potențial suplimentar pentru dezvoltarea democratică a acestui stat. Mulțumesc! Acum are contul doamna Linda McEvan pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată înaltă reprezentant, Ați uh, încheiat ultima dezbatere scuzându-vă că ați fost atât de uh, pătimașă, dar așa trebuie să fiți, pentru că doar așa veți rezolva lucrurile. Și astăzi discutăm despre Sudanul de Sud, dar vrem să arătăm că ne pasă și vrem să vă ajutăm, uh, pentru că acolo este o criză uitată de lume. Ați menționat uh, câteva dintre dificultăți. ONG-urile de la fața locului au uh, spus cum mii de civili uh, au fost uciși, femei răpite, copii răpiți. Programul mondial pentru alimentație, UNICEF și alte organizații trag un semnal de alarmă cu privire la foamete. Dumneavoastră încercați să faceți tot posibilul pe cale diplomatică pentru a încuraja pe toată lumea să vină la masa negocierilor și să respecte încetarea focului. Dar ce se întâmplă dacă nu se respectă aceste norme? Cum putem să fim mai duri? S-a discutat despre o sancțiuni, despre un embargo pe arme. Uh, sancțiuni uh, împotriva um, oamenilor de rang înalt Uh, cum putem face ca aceste sancțiuni să fie resimțite și cum putem să oferim o voce femeilor din acest stat, pentru că dacă ar avea o voce, cu siguranță unele politici ar putea fi modificate. Am spus-o la început, avem nevoie de un simț al urgenței, pentru că este o criză uitată și dacă nu acționăm acum, această criză va reveni la televizor sub uh, forma copiilor care mor de foame, a femeilor care sunt violate. Și e un lucru pe care l-am putea evita dacă am acționa acum. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Fotiga. Oh. Dziękuję bardzo. Po wielu miesiącach krwawych walk. Mulțumesc, spune doamna Fotiga. Domnule președinte, după multe luni de lupte sângeroase, s-a semnat un acord de pace în august care a fost uh, însoțit de multe uh, cazuri de încălcare a uh, acordului de încetare a focului. Mă bucur că s-au făcut presiuni de către actori regionali, cum este comunitatea est-africană și alte, alți actori. Mă bucur faptul că ONU intenționează să trimită o misiune de pace în Sudanul de Sud, pe lângă cea din Regatul Unit. Dar cred că trebuie ca ONU să impună sancțiuni țintite, pentru că acțiunile uh, autorităților din Sudanul de Sud nu uh, dau semne bune. Mulțumesc uh, pentru respectarea timpului. Uh, domnul Schaffhauser, un minut. Doamnă comisar, ne-am mobilizat pentru Ebola, 11.000 de persoane, acum discutăm despre 200 sau de 200 de ori mai mulți morți. Situația din Sudanul de Sud este un caz care poate servi de exemplu la școală. Este haosul din cauza intervenției americanilor și ce lasă ei în urmă din cauza situației tribale, a situației religioase de pe teren, a dezbinărilor interne, care există și în Sudanul de Sud. Ar fi trebuit să menținem unitatea Sudanului, de fapt. Totuși, atunci când vine vorba să sprijinim politica americană, uh, divizarea țării devine dintr-o dată posibilă și este susținută de Uniunea Europeană. Întotdeauna un dublu discurs. Eu nu uh, îmi schimb părerea, eu sprijin unitatea națională. Sudanul de Sud acum putrezește. Am putea să-l împărțim încă o dată în două și uh, ni se spune că se va găsi o soluție la conflict sub egida Uniunii Africane și să sprijinim guvernul uh, de uh, um, um, Uniune Națională. Dar eu cred că dezbinarea Sudanului a fost o greșeală. Mulțumesc, domnule deputat. Acum are cuvântul domnul Plencovici, un și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Mogherini, domnule vicepreședinte, vreau să salut în primul rând semnarea acordului din august între forțele guvernamentale și forțele rebele. Menirea acordului era de a pune capăt celor 20 de luni de violență în acest tânăr stat african. Dar situația este în continuare îngrijorătoare, iar distribuirea ajutorului umanitar este periclitată. Decizia președintelui cu privire la noua diviziune teritor- teritorială nu a dus la găsirea unei soluții pașnice, pentru că aceste acțiuni contravin acordului. Ar trebui să existe un dialog politic între părțile aflate în conflict, iar în lunile ce vor urma ar trebui să consolidăm forțele democratice. De asemenea, e și nevoia de a face tot posibilul pentru a ajuta societatea în această eră post-conflict. E important să prevenim uh, sporirea numărului uh, victimelor. Uh, violența, violul sunt probleme la ordinea zilei, la fel și răpirea copiilor. E Important, suma de bani oferită în anul 2015, dar să nu uităm că sunt 4 milioane de oameni subnutriți. Sunt mulți oameni care au trebuit să-și părăsească casele și consider că ar trebui să îi ajutăm pe toți aceștia cu adevărat pentru a rezolva această criză umanitară din Sudanul de Sud. Mulțumesc! Um, agora, senora deputado... Acum dau cuvântul doamnei deputat Ana Gomez a um Mulțumesc. Catastrofa umanitară din Sudanul de Sud este în parte provocată și uh, întețită și din uh, exterior. Cred că trebuie să ne dăm seama că uh, nu se mai poate continua așa și nu se poate păstra tăcerea, dat fiind uh, că um, s-a văzut clar uh, ce date există în raportul menționat de doamna Mogherini. Uh, independența Sudanului de Sud a fost susținută de mulți în 2011 și ei nu pot să spună acum că uh, este totul în regulă și că există pace la nivel local. ONU trebuie să contribuie la găsirea unei soluții pentru o împăcare națională și pentru asta trebuie să se respecte embargoul privind armele foarte riguros. Trebuie ca cei care au nevoie de protecție, trebuie ca cei răniți să fie apărați. Nu putem să ne facem că nu vedem toate nenorocirile care se produc acolo. Femeile sunt folosite ca ținte, dar și ca arme. Case sunt incendiate, Uh, și se încalcă armistițiul. Uniunea Europeană trebuie să fie în linia întâi uh, și să se asigure că Consiliul de Securitate uh, acționează. Trebuie, doamna Mogherini, să se rezolve această problemă. Trebuie să funcționeze procesul de la Khartoum ca să evităm o a doua criză a refugiaților, dar nu prea cred că se va putea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Demesmacher acum. Un minut. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sudanul de Sud este cel mai tânăr stat din lume, dar uh, de fapt în anul 2011 n-a devenit un stat, ci o cleptocrație plină de violență aflată în mâna celor care apără interesele uh, regionale. Populația a asistat doar la atrocități. Acum există un acord pentru pace și părțile uh, conflictuale au fost de acord să se angajeze într-un proces de pace. Dar, dragi colegi, iertați-mă, eu sunt sceptic, pentru că un angajament puternic internațional uh, e important, dar pacea este una doar pe hârtie ce se întâmplă cu uh, exploatarea resurselor naturale, ce se întâmplă cu bunurile uh, care trebuie returnate în Sudanul de Sud, ce se întâmplă cu infractorii care trebuie să fie trași la răspundere. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ. Nu se mai poate să facem business as usual. Uh, E important să intermediem, să cooperăm, uh, pentru că sprijinul Uniunii Europene nu trebuie să se bazeze doar pe bunătate. Bun este un lucru pe care nu l-aș uh, pune în legătură cu Sudanul de Sud. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Țeler un minut domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant, dragi colegi. Iată încă o dezbatere în Parlament despre situația din Sudanul de Sud. Este una din multe și lucrul pozitiv uh, în această situație este că uite că nu ne facem, că nu vedem uh, situația tragică a celor din această țară. S-a ajuns la un acord de pace între uh, grupările inamice Președintele actual și fostul vicepreședinte au uh, fost pregătiți uh, să încheie acest acord încă de când izbucnise războiul civil. Dar doamna înalt reprezentant a spus că morțile continuă, pierderile de vieți omenești nu s-au oprit uh, și copiii din ziua de astăzi o generație întreagă nu cunoaște decât războiul Um, este o catastrofă umanitară. Um, zeci de mii mor de foame, este secetă, după cum s-a spus deja, și uh, acest acord de pace între părți a fost făcut doar din cauza unor presiuni politice. Dar chiar în ziua semnării acordului, președintele a vorbit despre un acord forțat. Nu este un semn bun că nici uh, liderii, nu, că liderii Sudanului de Sud nu fac ce trebuie, trebuie ca Uniunea Europeană alături de SUA să impună, să ceară impunerea de sancțiuni în această țară pentru ca acest acord de pace să fie implementat și ca cetățenii să fi, trăiască în sfârșit în pace. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Chienghe. Un minut. Per favore. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Recunoaștem eforturile Uniunii Africane pentru a promova acordul de pace din Sudanul de Sud. Un acord care este însă amenințat de guvern, de rebeli și de violențele care continuă în acest stat. Milioane de cetățeni din Sudanul de Sud suferă de prea mult timp și în plus de război, riscă să sufere din cauza foametei. Avem nevoie de acces sigur pentru um, ajutorul umanitar și pentru cei care pot să aducă ajutor um, locuitorilor. Pacea a fost motivul pentru care am acceptat crearea Sudanului de Sud. Dar ne doream pace nu numai pentru poporul din Sudanul de Sud care suferă de decenii, ci și pentru întreaga regiune din Africa Orientală. Nu poate să existe însă pace fără uh, justiție. De aceea este fundamental în acest context să existe o curte cu componență mixtă care să facă lumina asupra tuturor crimelor de război uh, comise de toate părțile. Vreau să închei prin a mulțumi doamnei Federica Mogherini pentru toate eforturile sale uh, um, pentru obținerea păcii. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kelem, un minut. Mulțumesc. Doamnă Mogherini, aș vrea să vă mulțumesc sincer pentru mesajul plin de pasiune, mesajul pozitiv. Mi-ați adus aminte despre rolul nostru constructiv și despre nevoia de a ține cont de ce se întâmplă la fața locului în realitate. Aceleași reguli se aplică însă și uh, pentru Sudanul de Sud. Uh, criza refugiaților din Europa n-ar trebui să ne uh, facă să închidem ochii în fața unei tra tragedii similare, tragediei cu care se confruntă Sudanul, Sudanul de Sud. Dacă trebuie să existe suficientă voință politică pentru implementarea acordului și salut uh, uh, disponibilitatea Uniunii Europene de a își consolida angajamentul. Trebuie însă să existe un proces Uh, credibil de pace și o implementare credibilă a acordului de la Cotonou. Fără acestea, acordul, ajutorul umanitar nu va ajunge la destinație, iar Sudanul de Sud se va confrunta cu foametea. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca această țară sfâșiată de război să uh, meargă înspre stabilitate și înspre reconciliere națională. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Valesa. Dziękuję, panie Mulțumesc. La patru ani de la referendumul privind independența, armatele încă desfășoară operațiuni în zonele disputate. Aceste operațiuni au consecințe tragice care afectează populația civilă. Uniunea Europeană trebuie să continue asistența pentru dezvoltare sporită pentru a ajuta Sudanul de Sud și mai ales să se asigure că siguranța oamenilor este pusă pe primul loc. Este esențial ca sprijinul să ajungă acolo unde e cea mai mare nevoie de el. Din păcate, acest conflict era ușor de prevăzut, deci de ce nu s-a putut uh, evita? De ce mai întâi există o dorință de libertate și apoi aceasta este învinsă de, uh, de lăcomie sângeroasă. Încă nu s-a învățat această lecție și trebuie să nu o uităm. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Nicola Caputo, în primul rând, vă rog domnule președinte în această aulă am vorbit de mai multe ori despre situația dificilă din sudanul de sud o țară unde încălcarea drepturilor omului a devenit uh, ceva ce se întâmplă la ordinea zilei și arestările arbitrare a ziariștilor și a liderilor partidelor politice de asemenea. În statul Unity, 57 uh, de copii și mai mult de 80 de civili au fost omorâți Potrivit estimărilor unice FAO, um, Programul Alimentar Mondial, există 30.000 de persoane care riscă să moară de foame și alte zeci de mii care, de asemenea, pot să sufere de uh, uh, foame în cel mai scurt timp. Ar trebui să ținem cont de nivelul de urgență pe care l-a declarat ONU în ce privește situația din regiune, și anume risc de catastrofă umanitară. Dacă nu vrem ca situația să se înrăutățească și mai mult, atunci comunitatea europeană și europeană trebuie să se mobilizeze în colaborare cu Uniunea Africană ca să permită uh, reconstruirea politică și instituțională a țării. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Sudanul de Sud are resurse naturale importante și totuși e în sărăcie. E un război civil care continuă și care face victime. Majoritatea populației se află în pragul unei catastrofe. Mulți oameni au suferit deja mult prea mult. Iar Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca noul Sudan de Sud să fie construit. Pentru asta, organizațiile umanitare trebuie să fie sprijinite populația trebuie să fie aprovizionată și cu mâncare și să beneficieze de servicii de sănătate. Addis Abeba, uh, la Addis Abeba s-a semnat un armistițiu și acesta trebuie implementat. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iacov Cici. Bardzo, panie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Că povirenițe, imate... Doamnă înalt reprezentant, vă susținem pe deplin în activitățile dumneavoastră Aș dori să vă invit să vă îndreptați atenția asupra a două uh, probleme cheie. În primul rând, să fie deferiți justiției infractorii. Vin dintr-o regiune a Europei unde acum 20 de ani am avut uh, un război și știm ce înseamnă impunitatea și știm ce înseamnă justiția, pentru că cei care au uh, violat femei și copii și au comis crime de război trebuie să fie deferiți justiției. În al doilea rând, avem deja această măsură, dar trebuie consolidată. Nu, se, nu știu dacă 300 de milioane de euro e suficient. Ajutorul umanitar este de o importanță cheie și trebuie să ajungă la toți cei din Sudanul de Sud care au nevoie de el. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Iacovcici. Senior diputado... Domnul Miguel Vegas. Situația din Sudanul de Sud. este consecința perioadei uh, colonialiste, uh, când se aplica tactica divide ut impera. Situația din Sudanul de Sud uh, merge mână în mână cu prezența uh, zăcămintelor de uh, țiței. De fiecare dată când există resurse bogate, ca din întâmplare izbucnesc conflicte fratricide și uh, război civil. Aceste facțiuni continuă să se războiască între ele deoarece au acces ușor la arme. Uh, Glencoe International, care este o companie uh, multinațională, um, este cea care deține și monopolul exploatării petrolului în această țară. Deși în țara sa de origine, în Elveția, este implicat în mai multe scandaluri din cauza um, corupției, a traficului de arme și a fraudei fiscale. Ar fi fost mai bine dacă am fi respectat suveranitatea acestui popor și am pune capăt livrelor de arme, pentru că altfel nu aveți cum să aveți proces de eh, reconciliere care să merite acest nume. Mulțumesc că are cuvântul domnul um, Castaldo. Grazie, președinte. raccolto anuale... Mulțumesc, uh, domnule președinte. 30.000 de mii de persoane care riscă să moară din cauza foametei. O treime dintr-o populație care se află pe buza pră- prăpastiei, mii de copii uh, uh, morți, femei violate, care au devenit, a devenit adevărat armă de război acest viol. Noi nu mai putem accepta așa ceva nu există între nord și sud cei buni și cei răi, există doar cei care au sete de putere și sute de mii de nevinovați care suferă. Într-o țară care deja a suferit din cauza că au existat milioane de morți și atât de mulți refugiați și orfani, uh, trebuie să salutăm semnarea unui nou acord de pace. Însă, spectrul urii etnice și a unei fragmentări și mai mari a intereselor uh, uh, celor care vor să exploateze hidrocarburile și uh, resursele de apă, știm că există aici apetite din partea Chinei și nu numai, ne întrebăm ce șansă are acest acord. N-ar trebui să ne bazăm doar pe companiile multinaționale, ar trebui să ne bazăm pe valorile vechi Europei ca să obligăm părțile să colaboreze și să repornească pe drumul democrației și acest lucru trece și prin lupta împotriva impunității. Nu trebuie să permitem arabilor, chinezilor și nici măcar nouă să retransforme această țară într-o colonie în care exploatează resursele orale. Dacă nu putem să uh, ștergem um, ororile trecutului, putem măcar să facem așa fel încât ele să nu se mai întâmple pe viitor. Mulțumesc, domnule Castaldo. Acum, în numele Comisiei, doamna vicepreședinte și înalt reprezentant Federica Mogherini. Uh, I... Mulțumesc. Promit că voi fi mai puțin uh, pătimașă, însă Linda, nu din cauza că îmi pasă mai puțin, ba din potrivă, pentru că trebuie să fiu suficient de mm, uh, rezonabilă și să nu exagerez. Uh, apreciez foarte mult uh, dezbaterea pe care am uh, avut-o în această seară și cred că ne ajută pentru ceea ce trebuie să facem în continuare. Pe de o parte, să fim conștienți că avem un rol de jucat, iar rolul nostru în această criză este unul care se bucură de sprijinul uh, actorilor locali cu Uniunea Africană. Și există coordonare. Este un punct foarte, de fapt, al uh, acțiunilor noastre în această criză, acela de a, urca, de a lucra cu actorii regionali și internaționali, de ambele părți, de fapt, pentru că avem uh, latura umanitară care trebuie să rămână în nucleul preocupărilor noastre. Avem o răspundere fiind cel mai important actor umanitar, de departe, și apoi uh, trebuie să ne păstrăm atenția și asupra crizei refugiaților, care în aparență sunt uh, departe de frontiera noastră. Să nu pierdem din vedere acest aspect, pentru că nu ține doar de răspunderea morală, e vorba și de o răspundere umană precum și e vorba de investirea în stabilitate pe termen lung. Și apoi e vorba despre uh, implementarea politică a acordului semnat în circumstanțe dificile, situația este cât se poate de fragilă. După cum am spus la început, comunitatea internațională și noi trebuie în continuare să îi sprijinim pe oamenii din Sudanul de Sud pe măsură ce procesul de pace începe. Mai mult decât uh, orice, liderii uh, statului au uh, o răspundere. Dar, după cum ați spus, sunt în continuare foarte multe probleme. Sunt interese care sunt um, împotriva acestui acord. Este important ca aceștia să fie trași la răspundere și să înțeleagă asta. E un mesaj care trebuie să fie transmis clar și la unison doar dacă există un efort concertat al liderilor politici, se va ajunge la uh, curmarea uh, suferinței oamenilor în așa fel încât aceștia să trăiască în pace. Cred că semnarea acordului oferă spațiul și oportunitatea pentru asta, dar implementarea, după cum am putut uh, vedea, este foarte, foarte greoaie, iar munca noastră cu partenerii africani merge în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult! Uh... Grație. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumim vicepreședintei și în alte reprezentante. Și acum, nu pot decât să spun că